Kolleginnen Kollegen, ich darf die Nachmittagssitzung eröffnen. Stimați colegi, ședința se reia. Sunt deosebit de încântat de faptul că, iată, îl avem alături de noi pe domnul Palev, uh, Pavel Filip, îmi cer scuze, noul prim-ministru al uh, Republicii Moldova. Vă felicit pentru rezultatul alegerilor. Este însoțit de doamna Paleovici, purtător de cuvânt al Parlamentului, doamna Boliva, președintă a delegației pentru Uniunea Europeană. Republica Moldova este un foarte important partener al nostru. Este unul dintre puținele state cu care am încheiat un acord de asociere și un acord de uh, comercial uh, com complex și comprehensiv. Iată, suntem la un an de la implementarea acestor uh, acorduri. În calitate de Parlament european, întotdeauna am spus că vedem perspectiva europeană a Republicii Moldova. În același timp însă ne dăm seama că acest stat se află sub o puternică presiune, presiune care vine din direcția Moscovei. Este un alt tip de presiune decât cea cu care se confruntă Ucraina, puțin uh, sau mai puțin sofisticată decât uh, cea exercitată asupra Ucrainei, dar cu toate acestea o, presiune deosebit de importantă. Ne dăm uh, seama că situația politică din Republica Moldova este una dificilă în momentul de față. E nevoie de un consens între forțele pro-europene după evenimentele din toamna trecută și sper că acest uh, nou guvern, căruia îi ureg, urez uh, mult succes, sper ca acest uh, guvern să își încheie mandatul. E nevoie de timp pentru reforme. Sperăm că acest guvern nu va fi obligat să înceapă totul de la început din pricina organizării de alegeri anticipate și sper din tot sufletul că acest uh, guvern se va achita cu mult succes de responsabilitățile pe care le are. Știm cu toții problemele cu care s-a confruntat uh, Republica Moldova anul trecut, scindarea între forțele pro-europene. Sper din tot sufletul că această scindare va fi depășită. Tocmai de aceea e important ca acei pași pe care i-ați promis să fie transformați în realitate. Mă refer la legea privind uh, procuratura, spre exemplu, o lege deosebit de importantă, la fel de importantă ca și alte pachete legislative promise în domeniul bancar, uh, energetic, etc. Toate aceste proiecte ar trebui să se încheie. Domnule premier, am vrea să aflăm de la dumneavoastră ce se va întâmpla după decizia Curții Constituționale. Curtea Constituțională a decis un vot public pentru alegerile prezidențiale. Decizia a fost pronunțată în 4 martie. Vrem să aflăm care sunt uh, consecințele pe care această sentință, hotărâre, le va putea avea. Știm uh, puterea președintelui uh, în uh, Republica Moldova este scăzută, dar cu toate acestea, schimbările ar putea avea mari consecințe. Aveți cuvântul. Vă mulțumim pentru prezență. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, în primul rând aș dori să mulțumesc președintelui Brock pentru oferirea oportunității de a prezenta acestei comisii prioritățile guvernului pe care îl uh, conduc. Comisia Afaceri Externe s-a dovedit în nenumărate rânduri a fi un adevărat susținător și prieten al Republicii Moldova și al cetățenilor ei, susținere reflectată în voturile și luările de poziții ale plenului Parlamentului European atunci când se vota în noiembrie 2014 ratificarea acordului de asociere, când se deschideau larg porțile cetățenilor moldoveni pentru călătoria fără vize în Uniunea Europeană, sau când se evoca cu text deschis că aspirațiile europene ale Republicii Moldova sunt compatibile cu articolul 49 din tratatul cu privire la Uniunea Europeană. Toate acestea se întâmplau într-o perioadă când Republica Moldova părea să fie pedepsită pentru alegerea de a păși pe calea europeană pe care o făcuse și totuși alții au fost acei factori care au viciat durabilitatea angajamentului nostru pentru acest parcurs. Și totuși, chiar dacă mai resimțim din plin urmările acelor evenimente, cred, stimați membri ai Parlamentului European, că indiferent de obstacole, împreună vom ajunge cu bine la destinație. Guvernul acesta are toată determinarea necesară pentru a implementa reformele democratice care să aducă schimbări pozitive în viața cetățenilor, punerea în practică a acordului de asociere și a zonei de liber schimb este piatra unghiulară a agendei de reformare a țării și de consolidare a instituțiilor sale. Am devenit prim-ministru într-o perioadă și în circunstanțe când ar fi fost mult mai ușor să renunți și să lași pe alții să preia guvernarea țării. Cu toate acestea, împreună cu echipa guvernamentală, ne-am propus să ne asumăm responsabilitatea de plină pentru greșelile din trecut, dar și pentru viitorul țării. Cu toate acestea, ne-am mai propus să nu, lăsăm, să nu ne lăsăm dominați de circumstanțe și să fim noi cei care vin cu soluții, să fim guvernarea care repune Moldova pe picioare. Ieri a avut loc cea de-a doua reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, în cadrul căreia am avut cu un altul reprezentant Mogherini și comisarul Han un dialog constructiv pe marginea realizării acordului de asociere. Consiliul a reprezentat pentru mine și echipa mea o primă testare a capacităților noastre de mobilizare și livrare într-un timp foarte scurt a unor rezultate concrete. Stimați membri ai Parlamentului European, vă voi prezenta pe scurt, în primul rând, prioritățile Guvernului pentru acest an, în al doilea rând, acțiunile concrete întreprinse de la investire până astăzi iar în cele din urmă aș dori să împărtășesc câteva gânduri cu privire la felul în care văd evoluția relațiilor între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Prioritățile guvernului sunt foarte clare și pot fi rezumate în trei obiective principale. Asigurarea stabilității politice și a unui dialog autentic între autorități și societate, asigurarea stabilirii macroeconomice prin semnarea unui acord cu Fondul Monetar Internațional și revigorarea cooperării cu toți partenerii de dezvoltare și implementarea reformelor democratice fundamentale. Spuneam mai devreme că această comisie și Parlamentul European în întregime se află printre cei mai activi susținători ai Republicii Moldova, chiar și atunci când trebuie să adopte o linie mai dură ca în cazul rezoluției din 21 ianuarie 2016 cu privire la acordurile de asociere de liber schimb aprofundat și cuprizător cu Georgia, Moldova și Ucraina. Cred că prioritățile și acțiunile guvernului pe care îl conduc vin să răspundă tuturor acestor îngrijorări și celor exprimate de societatea civilă, opoziția politică și partenerii de dezvoltare. Dar înainte de toate, vă asigur, măsurile pe care ne le-am propus să le întreprindem în mod prioritar reflectă profundă conștientizarea problemelor cu care se confruntă țara noastră, atât de către guvern cât și de Parlament. Avem un consens neechivoc în interiorul majorității parlamentare că reformele în interesul cetățeanului, în baza achiului comunitar, reprezintă singura soluție pentru ieșirea din impasul în care ne aflăm. La acest capitol, până și opoziția parlamentară nu poate să obiecteze. Cred că putem să cădem de acord că starea, setarea priorităților nu a fost cea mai dificilă sarcină a acestui guvern. Lucrurile care trebuie făcute sunt foarte clare și la fel de clar e că toate trebuie făcute de urgență. Stimate domnule președinte, primordial pentru noi este ca odată cu realizarea obiectivelor de reformare a instituțiilor statului să reclădim încrederea cetățenilor în reprezentanții lor politici, în funcționarea sistemului judiciar și în procesele democratice în general. Permiteți-mă așadar să trec la al doilea punct din intervenția mea, prezentându-vă câteva dintre rezultatele concrete obținute de această guvernare în decurs de o lună jumătate de la investire. În primul rând, pe dimensiunea stabilității politice, acest guvern se bucură de o solidă majoritate parlamentară, care este la fel de conștientă de situația dificilă în care se află țara, fiind dispusă să urmeze ritmul impus de guvern în sensul accelerării punerii în aplicare a acordului de asociere. Acțiunile noastre hotărâte încă din primele zile au determinat calmarea chiar și relativă, a forțelor protestatare și au deschis posibilitatea unui dialog cu societatea civilă. Revendicările protestatarilor sunt, de fapt, reflectate în prioritățile guvernului, multe dintre ele fiind deja în proces de soluționare. Demisia procurorului general, adoptarea pachetelor de legi pe integritate și independența regulatorilor din sistemul bancar. Personal, dar și în calitatea mea de prim-ministru, cred cu tărie în rolul societății civile de supraveghetor al binelui public. În Republica Moldova, societatea civilă trebuie și poate să participe la reluarea deciziilor și să pună presiune pe autorități. La nivel legal există mecanisme de implicare a societății civile în procesul decizional de la elaborare până la implementare. Cu toate acestea, atât guvernul cât și societatea civilă trebuie să acorde o atenție sporită consolidării și permanentizării acestei relații. Astfel, unul din obiectivele noastre este de a reforma mecanismele existente care să permită cultivarea unui spirit și implicare constant. Pentru succesul implementării prevederilor acordului de asociere, noi contăm foarte mult și pe viitoarea platformă a societății civile Republica Moldova-Uniunea Europeană, care ne așteptăm să aibă rolul unui ochi de ce veghează, dar și a unui nod de expertiză pe domeniile prevăzute de acord. Înainte de reuniunea Consiliului am promovat ideea ca reprezentanții Moldovei în cadrul platformei să vină cu recomandări sau o declarație cu privire la implementarea acordului de asociere. Revenind la cele spuse cu privire la recăpătarea încrederii cetățenilor, consider că încrederea poate fi restabilită doar prin incluziune, deschidere și comunicare. În acest sens am plasat pe lista obiectivelor de guvernare consolidarea relațiilor cu autoritățile locale din Găgăuzea, cu acest scop fiind organizată în regiune o ședință specială a executivului cu participarea reprezentanților Comitetului Executiv și al adunării populare din Găgăuzea. În această ordine de idei a fost lansată activitatea grupului de lucru parlamentar cu privire la statutul special al autonomiei, cu participarea deputaților din Parlamentul Republicii Moldova și adunarea populară a autonomiei Găgăuziei. Mai mult decât atât, vom promova o abordare strategică vizând minoritățile naționale, care va contribui, printre altele, la promovarea diversității în societate, participarea în viața publică a minorităților naționale și facilitarea dialogului intercultural. O altă dimensiune pe care s-au concentrat eforturile noastre în aceste 8 săptămâni de guvernare a fost stabilirea unui fundament instituțional și legislativ solid care să răspundă obiectivelor de consolidare a independenței instituțiilor statului. Astfel a fost adoptată legea procuraturii, care vine să consolideze independența acesteia de factorul politic. Au fost aduse modificări codului audiovizualului, pe care se limitează de la 5 la 2 numărul de licențe de emisie pe care poate să le dețină o persoană. Au fost adoptate legile privind supravegherea pieței, resursele regenerabile, protecția consumatorilor, dar altele relevante pentru implementarea prevederilor referitoare la acordul de liber schimb din acordul de asociere. În ritmul alert ce ni l-am impus, am reușit să mobilizăm voința politică necesară adoptării acestor legi esențiale pentru reformele critice care trebuie întreprinse. În luna februarie am găzduit misiunea de evaluare a FMI, fundamentală lansării negocierilor pe marginea unui nou acord de cooperare. Iar la 1 martie am transmis Comisiei Europene o foaie de parcurs cu acțiunile prioritare a fi implementate până la 31 iulie curent și care reflectă atât recomandărilor partenerilor de dezvoltare, cât și revendicările societății civile. Vreau să remarc că această foaie de parcurs a fost semnată de către prim-ministru, dar și președintele Parlamentului, fapt care ne vorbește despre o responsabilitate asumată pe platformă largă, inclusiv majoritatea parlamentară. În încheiere, stimați membrii ai Parlamentului European, aș dori să vă prezint viziunea mea cu privire la continuarea relațiilor între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Am afirmat mai sus că lucrurile pe care trebuie să le facem sunt clare, ori la fel de clar este și faptul că susținerea Uniunii Europene este determinată pentru succesul eforturilor noastre de reformare. Asocierea politică și integrarea economică efectivă cu Uniunea Europeană este obiectul fundamental al relațiilor noastre, obiectiv pe care îndrăznesc să sper voi clădi într-o zi aspirații și mai măreți. Nu sunt aici să cer un cec în alb. Este crezul meu personal că încrederea nu se oferă, ci se câștigă. Aceasta este viziunea și crezul nostru. Revenind la decizia Curții Constituționale, care cred eu se încadrează în obiectivul despre care am vorbit, stabilitate politică, Trebuie să recunosc că pentru mine personal, atunci când a fost uh, luată această decizie, a fost o surpriză, pentru că nu cred că cineva care ocupă funcția de prim-ministru se bucură să aibă în, în acest an o campanie electorală, o campanie electorală pentru funcție de președinte al țării, Totodată sunt uh, convins că această decizie își are la bază și argumentele necesare, dar pe de altă parte vreau să văd și partea pozitivă, pentru că de fapt, alegerea președintelui în Republica Moldova pe platformă parlamentară tot timpul a fost o potențială criză politică, pentru că nu întotdeauna se reușea să acumulăm voturile necesare în Parlament, ori alegerile directe ale președintelui ar însemna cu siguranță că președintele va fi ales și că alegerea președintelui nu poate reprezenta o, o, o criză sau nu poate reprezenta o constrângere care ar provoca alegeri anticipate. Personal am solicitat deja tuturor membrilor guvernului să fie mai puțin implicați în campanii electorale, să lăsăm declarațiile politice să se facă pe platformă parlamentară la Chișinău, dar noi la executiv o să încercăm să ne concentrăm pe acțiuni concrete care sunt firești, de fapt, unui cabinet de miniștri. Aștept întrebările dumneavoastră în continuare și sper să avem un dialog deschis și constructiv dar nu înainte de a reitera că guvernul și majoritatea parlamentară sunt hotărâte să implementeze fără întârziere reformele care vor schimba în bine viața cetățenilor și vor contribui la recâștigarea încrederii acestora, acordul de asociere și zona de liber schimb stând la baza realizărilor acestor obiective. Vă mulțumesc! Herzlichen Dank. Ministerpräsident. Vă mulțumim, domnule prim-ministru. Există câteva persoane care deja s-au înscris la cuvânt în mod cu totul, cu totul surprinzător, domnul Preda. Domnule președinte, domnule prim-ministru, salut uh, prezența dumneavoastră astăzi în Comisia uh, de Afaceri Externe a Parlamentului nostru Întâmplarea face să avem în sală și aș vrea să salut uh, și prezența uh, ei astăzi. E o persoană care era gata-gata să fie prim-ministru, doamna Maia Sandu, care a fost însă respinsă de coaliția din care faceți parte pentru că a promis că luptă împotriva corupției. Și întrebarea mea primă uh, ar fi tocmai asta. Ce faceți dumneavoastră și de ce ați fost dumneavoastră personal mai credibil pentru coaliția de guvernare în lupta anticorupție. Am să vă pun de altfel întrebarea pe care am pus-o și domnului Andrian Candu când a fost aici în fața noastră. Dânsul n-a răspuns la întrebare. Ce faceți dumneavoastră personal pentru a scăpa partidul dumneavoastră și politica din Republica Moldova de influența lui Plahodniuc? Pentru că dacă există astăzi o povară în calea integrării europene a Moldovei, este acest oligarh. Și aș vrea să știu de la dumneavoastră ce aveți de gând să faceți pentru ca la viitoarele alegeri să nu mai avem niște jocuri făcute de acest oligar. În fine, aș vrea să știu care este pentru dumneavoastră instituția sau care sunt instituțiile din Republica Moldova care sunt independente astăzi, care nu sunt controlate de oligari. Vă mulțumesc pentru atenție. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte Domnule prim-ministru, vă spun din nou bine ați venit. ne am avut o întâlnire bilaterală mai, mai devreme și am avut ocazia să avem un dialog uh, constructiv. Um, Moldova este, fără îndoială, o țară importantă pentru Uniunea Europeană. Um, dacă ne uităm numai la ce s-a realizat în ultimii doi ani și mă refer la semnarea acordului de asociere, la semnarea acordului de liber schimb, la liberalizarea regimului de vize, uh, și adaug faptul că Republica Moldova este cel mai mare uh, recipient, uh, cel mai mare primitor, practic, de, de fonduri europene per capita, avem uh, tabloul exact și ne dăm seama cât de importantă este pentru Uniunea Europeană. Uh, Parlamentul European, pentru că acum suntem în Parlamentul European, a făcut tot ce se putea face pentru Republica Moldova și eu vă promit ca șef al delegației Parlamentului European că vom continua să facem acest uh, lucru. Um, stabilitatea este necesară, <clears throat> fără îndoială, dar um, este necesară pentru a construi. Acum aveți premizele de a avea o bază solidă uh, Uh, și lucrurile care au fost uh, începute, legislația care a fost uh, votată de către Parlament și salut pe această cale acel întreg pachet legislativ votat, trebuie implementat. Și misiunea dumneavoastră nu este una, una ușoară. Practic sunteți pe un drum cu sens unic, nu aveți nicio altă um, soluție, nicio altă opțiune decât a, a merge înainte. Și închei um, spunându-vă că um, oamenii trebuie să fie pe primul loc. Și cea mai simplă și cea mai uh, la îndemână modalitatea de a face acest lucru este să implementați rapid acordul de asociere, pas cu pas, așa cum v-ați, v-ați asumat în, uh, în acest calendar pe care l-a discutat cu Comisia Europeană. Vă mulțumesc! Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru. Am avut o întâlnire la Chișinău acum câțiva ani în care am fost informați uh, la subcomis cu subcomisia sede am fost acolo și ni s-a spus că sunt multe cazuri de corupție, că pur și simplu banii s-au evaporat din Banca Centrală ce veți face ca să eradicați uh, cazuri similare de corupție și să vă asigurați că nu există impunitate pentru asemenea cazuri? Cum ați caracteriza starea actuală a securității în Transnistria, de asemenea? Mulțumesc! Thank you very much, dear Prime Minister. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru. Vreau să vă întreb din punctul dumneavoastră de vedere care e situația actuală în relația noastră cu Ucraina. Câtă cooperare practică este, de exemplu, la frontieră, apoi ă, frontiera cu Transnistria și a doua întrebare, tot despre Transnistria, pentru moment, aveți vreun plan specific pentru reintegrarea Transnistriei sau plănuiți uh, un astfel de proiect? Pentru că acum câțiva ani s-au făcut eforturi concrete sau, mă rog, încercări. Dar, bun, înțelegem că poate pentru viitor, uh, viitorul dumneavoastră împreună cu Uniunea Europeană, sigur că e crucial și viitorul Transnistriei. Mulțumesc! Ähm, Mulțumesc. Cu câteva săptămâni în urmă am fost la Chișinău alături de alți colegi din Parlamentul European și, sinceră să fiu, am fost înfiorată de impresia lăsată în inimile noastre de discuțiile purtate la Chișinău. Vreau să vă întreb dacă considerați acceptabilă maniera în care s-a constituit noul guvern. Pentru că mulți cetățeni pro-europeni ne-au spus că procedura nu a fost nici pe departe democratică. Sunt uh, de acord cu întrebările puse pe tema furtului uh, secolului. E vorba despre sumele acelea colosale care au dispărut. Ne puteți spune câte ceva despre anchetă? Ne puteți spune dacă există bănci europene care au jucat un rol în acest, uh, în acest furt? Sunteți de acord cu includerea Eurojust în anchetă? Ne puteți spune câte ceva despre anchetă, despre investigații? Pentru că, iată, a fost un uh, eveniment major uh, discutat din nou și din nou la Chișinău și Aiurea se spune că, Uniunea Euro- că Republica Moldova este pro-europeană, dar poate fi ea pro-europeană în condițiile în care acoperă un asemenea scandal de corupție? Mi se pare absolut esențială clarificarea celor întâmplate. În dimineața aceasta am auzit că uh, Curtea Constituțională a schimbat uh, maniera de alegere a președintelui. Am înțeles că se va reveni la modelul de dinainte de 2000 în alegerile prezidențiale. Dar în același timp s-au schimbat și condițiile pentru uh, candidați. Candidații trebuie să fi tră, trăit uh, mai mulți ani în Republica Moldova și să aibă o vârstă de peste 40 de ani. Uh, Oare decizia aceasta, procedura aceasta nu dovedește din nou că instituțiile din Moldova sunt manipulate politic și că instituțiile moldovenești nu sunt independente? Oui, monsieur le, le Premier ministre. Mulțumesc, domnule prim-ministru, mai întâi vreau să vă spun ceva, că nu e foarte uh, des că se întâmplă asta. Am fost în Donbass și consider într-adevăr că Donbassul totuși face parte din cultura rusă, dar Moldova nu uh, e același caz. Moldova, într-adevăr, are un trecut occidental. Pentru mine, ea ține de Europa de vest. Și a existat, e adevărat, uh, încă din vremea țarilor, voința de a fi integrată în Imperiul Rus. Și în această situație eu înțeleg perfect că dumneavoastră vreți să aparțineți Uniunii Europene, însă sigur că ar trebui uh, acum să respectați anumite criterii. Aș vrea să fie de altfel aplicate și la noi acasă aceste criterii cu bună gestiune, transparență, dar oricum aici mai aveți încă eforturi de făcut. Dar aș vrea doar să spun și cred că e important e că dacă vreți să jucați un rol fundamental în aportul dumneavoastră la Uniunea Europeană la care dumneavoastră uh, doriți să aderați, uh, ar trebui să uh, uh, fiți un fel de punte. Eu care sunt alsacian pe granița cu Germania, avem această cultură a punților, să nu fiți într-o ruptură cu Rusia, să fiți o punte între uh, Occident și Rusia, pentru că Rusia e acolo unde e, face și ea parte din Europa și cred că um, cel mai rău lucru pe care l-ați putea face pe care l-ați putea faceți e să faceți ca în Ucraina, adică să alegeți o ruptură radicală, să nu vreți să mai fiți o punte, ci o frontieră, cu consecințele pe care această alegere le are. Iată, actualmente Ucraina e falimentară și nu noi, Uniunea Europeană, vom plăti pentru acest faliment și apoi, până la urmă, Rusia va avea uh, ultimul cuvânt și ea va avea de câștigat. Deci să rămâneți Uh, în această poziție. Deși sunt de acord cu dumneavoastră că dumneavoastră aparțineți mai mult de Uniunea Europeană, dar rămâneți așa într în această dimensiune a unei mari Europe, o punte între est și vest și uh, față de NATO, rămâneți mai bine în neutralitate, că e cel mai bun mod de a stinge conflictele. Mulțumesc! Ah, jetzt hat er der Front National die Welt geregelt. Iată, Frontul Național a rezolvat toate problemele. Moldova face parte din uh, uh, Europa, dar trebuie să rămână neutră. Donbasul uh, ține de Rusia, toate bune și frumoase. Domnule președinte, așa cum spuneau și antevorbitorii mei, e important ca cetățenii să înceapă să aibă încredere în instituțiile statului să nu se teamă în continuare că instituțiile statului sunt uh, doar de fațadă. Lucrurile acestea trebuie să se, sau lucrurile acestea trebuie să se schimbe și asta într-o manieră concretă și palpabilă, cât mai repede cu putință. Și acum întrebarea mea. Se pune problema Uh, cui aparțin băncile din uh, Republica Moldova. Cred că ar fi uh, un pas înainte spre transparență dacă guvernul s-ar asigura că acționarii băncilor moldovenești devin publici. Și dacă se clarifică problema conturilor offshore, Ați vorbit despre noua lege privind uh, audio, sectorul audiovizual, cele două licențe permise. Ei, părerea mea este aceea că procesul de, de uh, decentralizare în acest domeniu nu poate fi neapărat uh, încheiat doar prin intermediul acestei legi. Cum veți suplimenta prevederile legii pentru a ajunge la acea descentralizare pe care vă doriți? Și după aceea, dați-mi voie să vă întreb cum evaluați uh, activitățile Federației Ruse și pe teritoriul Republicii Moldova vedem că partidele pro-ruse din Republica Moldova sunt foarte puternice, dar cred că asta se datorează și faptului că partidele pro-europene nu s-au ridicat neapărat la nivelul așteptărilor. Deci modelul rusesc nu cred că este neapărat uh, de dorit uh, și nici nu este dorit de către cetățeni, dar cealaltă parte i-a dezamăgit puternic. Uh, thank you very much, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Republicii Moldova și a României, limba română. Domnule prim-ministru, bine ați venit, e o plăcere deosebită să vă avem printre noi. După cum se cunoaște, Republica Moldova, prin uh, poziție geografică, prin tradiții, prin cultură, prin limbă, prin istorie, este o țară europeană și aparține sud-estul european și nu euro-Asiei. Dumneavoastră, sigur, ă, trebuie să implementați un program ambițios de reforme economice, politice, ă, sociale. În același timp, ă, domnule prim-ministru, constatăm că fosta propagandă sovietică, actuală propagandă rusească, continuă cu anumite mistificări pe care le am întâlnit nu numai la moscova dar și în multe alte locuri din europa inclusiv în republica moldova în sensul că poporul moldovean ar fi un popor slav când toți știm că poporul moldovean are o bază latină și este parte a națiunii române. în același timp uh, faptul că continuă mistificări ale istoriei uh, republicii moldova și a regiunii pe care unii dintre noi o numim basarabia am constatat asta inclusiv în sistemul de învățământ al Republicii Moldova. Și vă întreb, nu credeți că ar trebui făcut mai mult pentru a contracara toate aceste mistificări ale istoriei Uh, culturii uh, uh, moldovenești. În același timp, nu credeți că este foarte important să se realizeze nu numai reforma sistemului de învățământ pe dreapta nistului, ci și faptul că, și acest lucru ar trebui ridicat în discuțiile noastre cu Uniunea Europeană, că copiii moldoveni din Transnistria la ora actuală nu mai pot să învețe în limba lor maternă, în limba română? În același timp, uh, uh, domnule uh, prim-ministru, vreau să vă spun că dacă oamenii, cetățenii în Republica Moldova nu știu de unde vin, cum să-și dea seama încotro vor să meargă? Nu ar trebui să le explicați că le-ar fi mult mai bine alături de România și Uniunea Europeană decât în, în Uniunea Euroasiatică? Pentru că continuă această propagandă, mai ales în mediul rural din Republica Moldova, că a fost mai bine pe vremea urss ului pe vremea uh, sovietelor. oamenii aceștia ar trebui să înțeleagă că ar trăi mult mai bine că pensiile lor poate și ale pensionarilor ar fi mai mari că ar trăi mai bine economic și social împreună cu românia și uniunea europeană. mulțumesc. Thank you, Chair. Mr. Prime Minister. Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru. Dați-mi voie să vă urez bun venit la Bruxelles și să urez bun venit și delegației dumneavoastră. Printre altele, ea cuprinde și pe ministrul de externe și, iată, o delegație mare din partea Parlamentului dumneavoastră și cred că, iată, avem un fel de săptămână a Moldovei uh, la Parlamentul European. Și am putut avea discuții deschise și foarte concrete cu dumneavoastră la începutul lui februarie, când ne-am întâlnit la Chișinău. Și m-a impresionat hotărârea dumneavoastră de a continua pe calea reformelor, vă spun deschis. Nu părea prea optimist la acea dată, acum vă văd mai bine așa la Bruxelles, văd că actuala coaliție acționează conform promisiunilor asumate și e foarte important. Ați spus că veți face și ați și făcut unele lucruri, încă n-ați implementat tot, dar ați făcut, ați făcut uh, unele lucruri și e bine că sunteți înapoi pe calea reformelor. E important pentru că nu aveți alternativă, așa cum bine ați spus. Că, și vedeți un viitor diferit uh, pentru destinul țării dumneavoastră, într-adevăr, și sper că va fi un viitor european și apreciez eforturile pe care le-ați făcut deja, mai ales cu foaia de parcurs care există. E important că unele lucruri deja sunt înfăptuite și putem să vorbim despre reforma în administrație, de un nou guvernator al băncii centrale, fapt de mare importanță, o nouă lege a procuraturii, deci sper că această faie de parcurs să fie pusă în aplicare chiar mai devreme decât se prevede. O lună sau două. E important pentru noi toți, pentru că suntem parteneri. UE și Moldova sunt parteneri. Însă, domnule prim-ministru, faptul că sunteți aici, cred că e foarte important. E foarte important ca Moldova să ajungă la un acord cu FMI-ul. că ați avut deja o misiune preliminară a FMI-ului la Chișinău. Ei au plecat Însă ar fi trebuit să vină o misiune nouă pentru negocierile unui nou acord și asta este încă și mai important și de aceea aș dori să aflu care sunt comentariile dumneavoastră asupra perspectivei de a ajunge la un acord cu uh, femeiul, cu cât mai uh, curând, cu atât mai devreme, spune eu. Vă urăm succes, deoarece Uh, am fost și dezamăgiți uh, anterior de ce s-a întâmplat în Moldova și sperăm ca lucrurile să se schimbe pe viitor. Mulțumesc! Danke, Herr Vorsitzender. Äh, domnule prim-ministru, äh, E clar că Republica Moldova are nevoie de un guvern pro-european, în primul rând datorită multiplelor beneficii pentru cetățenii Republicii Moldova a apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Însă pentru mine un guvern nu este pro-european, doar că afirmă că este pro-european, ci eh, pentru mine un guvern este pro-european dacă implementează acordul de asociere asumat de Republica Moldova și Uniunea Europeană. Am uh, notat faptul că ați adoptat o foaie de parcurs privind implementarea acordului de asociere și am notat și faptul că primul punct pe lista foii de parcurs se referă la combaterea corupției. Însă aș dori să vă întreb concret um, ce veți face pentru a îmbunătăți funcționarea Comisiei de Integritate și a Centrului Anticorupție și anume ce inițiative legislative veți propune și mai ales cum veți veghea la implementarea lor, fiindcă știm cu toții că și implementarea este esențială. În ceea ce privește frauda din sistemul bancar, subiectul a fost deja uh, abordat de o serie din colegii mei. Uh, eu cred că trebuie făcute trei lucruri. În primul rând, recuperat prejudiciul până la ultimul cent și aici întrebarea este, evident, ce, ce faceți în, uh, în acest domeniu de vreme ce ancheta CROL nu progresează de câteva luni de zile și dacă aveți în vedere o cooperare cu uh, instituții ale Uniunii Europene care au experiență în uh, spălarea banilor, în uh, fraudă, în, uh, în combaterea fraudei și a, și a evaziunii fiscale. Deci primul lucru ce veți face pentru recuperarea prejudiciului și cum veți lucra cu instituțiile Uniunii Europene. În al doilea rând, ce veți face pentru recâștigarea încrederii investitorilor internaționali în sistemul bancar din Republica Moldova. Și în al treilea rând, ce veți face pentru o mai bună supervizare a sistemului bancar pentru ca um, o criză ca aceasta să nu se poată repeta niciodată. Sigur că este bună alegerea unui nou guvernator al băncii centrale, însă um, uh, competențele extinse de supraveghere ale băncii naționale, independența politică trebuie ancorate în lege și cu un nou guvernator al băncii centrale nu se va face primăvară. În încheiere, dacă ne puteți spune, dacă ne puteți oferi câteva detalii legate de situația economică a Republicii Moldova. Vedem că moneda națională pierde valoare, vedem că inflația uh, se află la cel mai înalt nivel din ultimii șapte ani și vedem că investițiile uh, străine uh, scad în Republica Moldova. Răutățirea tuturor acestor indicatori dă de gândit și mi-e teamă că în Republica Moldova situația finanțelor publice, publice se va înrăutăți și um, um, vom, vom vedea mai, mai puține locuri de muncă create în următoarele luni. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mr. President. Domnule prim-ministru, din start vreau să vă spun bucurându-mă de întâlnirea cu dumneavoastră, că n-am să intru într-o polemică PPE-SND referitor la istoria recentă a Republicii Moldova, pentru că, parafrazând o expresie moldovenească, divină suntem amândoi. Ambele familii politice au avut slăbiciunile sale și să nu uităm că fostul prim-ministru care aparținea altei familii politice, are meritele sale, în ghilimele, la criza politică și la criza economică în care se face țara, se află țara. Problema e ce facem astăzi pentru a ajuta Republica Moldova. Și mai spun un lucru pentru toți colegii mei. Nu există țară a Uniunii Europene mai interesată în integritatea teritorială a Republicii Moldova decât România. Și vreau acest lucru să fie bine auzit și bine înțeles de către toți colegii mei pentru a nu lăsa legendele să domine fotografia finală. Referitor la ceea ce v-ați angajat să, să faceți, colegii mei au menționat despre roadmap, vreau să vă întreb la rândul meu, legislația referitoare la Banca Națională, competențele băncii naționale și criteriile de alegere a guvernatorului băncii naționale când se va implementa acest pachet. A doua întrebare s-a pus problema fraudelor gigantice pentru proporțiile Republicii Moldova, proporții, eh, pentru dimensiunile Republicii Moldova. Când putem aștepta minime rezultate de la acest uh, uriaș scandal care, de fapt, a pus pe butuci încrederea politică, încrederea cetățenilor în partidele politice din Republica Moldova a treia întrebare. Foarte mulți interlocutori din Republica Moldova vorbesc despre finanțarea agresivă externă a unor partide politice ca o amenințare directă la adresa securității naționale a Republicii Moldova. Ce înțelege să facă guvernul dumneavoastră pentru a elimina acest risc de securitate națională care e parte a unui război hibrid pe care noi în Europa îl cunoaștem sau nu vrem să-l recunoaștem unii dintre noi. Și în final aș dori să vă doresc succes nu pentru că e o problemă de familie politică. Alternativa la guvernul dumneavoastră este una simplă, alegeri anticipate cei care sunt uh, călăuziți de această iluzie trebuie să știe alegerile anticipate înseamnă victoria lui renato usatăi și a partidului socialist care au ca angajamente explicite denunțarea acordurilor cu uniunea europeană și ar trebui să avem o atitudine lucidă și pragmatică asupra evoluțiilor din republica moldova sprijinindu vă și mă gândesc inclusiv la o atitudine mai nuanțată a misiunii UE la Chișinău. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte eu fac parte dintre aceia care salută faptul că republica moldova are un guvern sper ca dumneavoastră domnule prim ministru să fiți prim ministrul ultimei șanse pentru că sunteți guvernul ultimei șanse pentru republica moldova în alte condiții alegerile anticipate ar putea avea rezultate dezastruoase pentru parcursul uh, european al țării și vă urez succes. Am o singură întrebare, domnule prim-ministru, și anume uh, implicațiile curții, uh, deciziei Curții Constituționale, care, mă rog, în opinia mea ca jurist, sunt surprinzătoare, dar trebuie să le acceptăm. Uh, cam în ce perioadă gândiți aceste alegeri prezidențiale? Că de acest lucru depinde foarte mult și măsura în care veți accelera uh, reformele atât de necesare și pe care uh, le-ați început deja și lucrul ăsta eu îl salut, vă salut determinarea. Și dacă v-ați gândit cumva la implicațiile alegerii unui președinte care să vină din uh, Uh, cealaltă tabără, cealaltă parte a străzii moldovenești, pentru că noi, ca români, știm foarte bine despre ce este vorba acolo și nu trebuie să facem un partizanat de interese de familii politice, ci un partizanat care să sprijine Republica Moldova în parcursul ei european. Thank you very much. Mulțumesc. Uh, domnule prim-ministru, bine ați venit în Parlamentul European uh, ca reprezentant ai minori, al minorității maghiare din România și în calitatea mea de om public, de președinte al Consiliului Național Maghiar din Transilvania, uh, vă asigur de tot sprijinul comunității maghiare în lupta dumneavoastră pe, împotriva corupției și în, în serviciul dumneavoastră de prim-ministru. Într-adevăr, dumneavoastră ați reprezenta ultima șansă pentru Republica Moldova de astăzi. Vă întreb despre identitatea română în relație cu identitatea moldoviană. Eh, știm prea bine că, eh, de exemplu, Sârbia contestă identitatea românească a vlahilor, ori eh, Rusia nu recunoaște identitatea genuină românească a cetățenilor din Republica Moldova Eh, care este realitatea că noi, eh, conform eh, mișcărilor unioniste din România, vă considerăm de ar, ați fi români adevărați și asta ar și activitatea noastră și străduința noastră de a vă sprijini și mai mult în drumul spre Eh, Europa. Eh, este foarte important ca nu numai în istorie, ci și în viitor să eh, continuăm pe această cale de uniune națională și dacă ne aflăm în două țări europene. Nu în ultimul rând vă întreb despre situația minorităților din eh, Moldova. Eh, este pentru noi ungurii un exemplu, un model autonomia gagauzilor, eh, cum stați cu Gagauzia, pe de altă parte, care e situația minorității rusești din Moldova și, pe de altă parte, mă întreb despre Biserica Ortodoxă. Știu că Eh, este o ruptură dintre în sânul Bisericii Ortodoxe, ca om al Bisericii vă întreb aceasta, eh, o parte eh, este pro moscovit moscovită, una parte este, stă pe partea Bisericii Ortodoxe Românești, dezbinarea aceasta ce rol are ce efect are asupra unității naționale din Moldova. Vă mulțumesc! Intervenție fără microfon din partea președintelui. answer everything. Stimați parlamentari, țin în primul rând să vă mulțumesc foarte mult pentru intervențiile care le-ați făcut și pentru întrebările adresate. O să încerc și eu să intervin astfel încercând de a da răspunsuri la majoritatea întrebărilor care le-am uh, auzit de la bun eh, început, aș vrea să repet încă o dată că eu, cel care stă în fața dumneavoastră, dar și întreaga echipă guvernamentală, suntem absolut conștienți de situația care este în Republica Moldova. Suntem conștienți și am învățat lecția care, acțiunile care de fapt ne-au adus în această situație. Ne pare rău că am ajuns în eh, timp să dezamăgim atât cetățenii Republicii Moldova cât și partenerii externi. De aceea, de la bun început, am zis că obiectivul principal al guvernului este recredibilizarea în fața cetățenilor, recredibilizarea instituțiilor statului și a clasei politice și, în continuare, reîntoarcerea încrederii partenerilor externi astfel încât să putem asigura parcursul european al Republicii Moldova și când zic de parcursul european, vreau să știți și aici că sunt conștient și nu voi merge doar pe declarații, nu vom merge prin a convinge oamenii și pe dumneavoastră prin populisme, dar o să vă rog să judecați după realizările și acțiunile întreprinse de către noi. Și aici doar vreau să fac o paranteză și să vin o rug- cu o rugăminte în fața dumneavoastră, să nu judecați despre copac prin rădăcinile sale, pentru că și noi am fost parte ai guvernului și am fost la guvernare timp de 5 ani de zile, dar o să vă rog să judecați despre copac prin roadele care le va da ulterior. O să încep eh, de la început ce ce facem noi pentru a dezoligarhiza viața politică din Chișinău. S-a făcut referință și la persoane anume, din care face parte, facem parte din, același, din aceeași formațiune politică eu vreau să vă spun că viziunea mea, dar și a întregii echipe, este că nu doar printr-un schimb de politicieni sau partide de la guvernare se rezolvă problemele cu care se confruntă Republica Moldova astăzi. Problemele pot fi rezolvate prin acțiuni și schimbări sistemice din sistem. De aceea, din sistemul politic. De aceea, în primul rând, eu uh, Aș spune că în sistemul guvernamental noi operăm cu noțiuni și fapte concrete și ne ferim de utilizarea termenilor prea generali și cu potențial speculativ. Identificarea corectă a problemelor existente în modul de organizare a activității politice în Republica Moldova ar permite și aplicarea soluțiilor potrivite. Și aici vreau, aș pune întrebarea altfel, cum asigurăm existența independenței partidelor politice, astfel încât acestea să nu-și condiționeze viziunea și acțiunile de, a, de doar o singură persoană sau un număr limitat de persoane. Una dintre soluțiile identificate de noi este finanțarea politică a partidelor finanțarea publică a partidelor politice și în acest sens deja în legea bugetului de stat pentru anul, în proiectul de lege a bugetului de, pentru anul 2016 sunt prevăzute fondurile necesare pentru finanțarea partidelor politice. Asta ar fi, din punctul meu de vedere, soluția independența partidelor politice și nici de cum să nu fie dependente de o persoană sau de un grup de persoane, pentru că atunci putem vorbi de oligarhizare și de o influență persoanelor în uh, stat. O să mă refer uh, încă puțin de modul uh, de modul în care a fost investit acest guvern și singur nu am fost uh, prea fericit în această situație, dar dincolo de aceasta o să fiu foarte scurt și o să vă spun că guvernul a fost constituit în strictă conformitate cu prevederile Constituției și a legislației în vigoare, cu votul a unei majorități parlamentare de 57 de deputați, accelerarea procedurii de investire acceptată prin vot de majoritatea parlamentară nu constituie temei suficient pentru criticile aduse. Încă referitor la puțin la Transnistria și și relațiile cu Ucraina. Un lucru important este un obiectiv. Uh, Van Orden, Van Orden, be polite. Domnule Van Orden, mă rog să păstrați liniștea, spune președintele. Van Orden, be quiet, please. Domnule Van Orden, vă rog să vă așezați în liniște. În relațiile cu Ucraina și regiunea transnistreană, este o oportunitate pentru Republica Moldova, luând în considerație că președinția OSCE-ului este către Germania acum. Am avut o întâlnire cu președintele și am punctat niște lucruri absolut concrete. Din punctul meu de vedere, politica pașilor mici poate da rezultate. Ne-am propus împreună să avem până la finele ă, lunii aprilie o întrunire în formatul 3 plus 2, ca ulterior, până la sfârșitul lunii mai, să putem obține și o întrunire, ă, o reuniune în formatul 5 plus 2. Nemijlocit în relațiile cu Ucraina, există proiectul de frontieră comună, Vama și Poliția de Frontieră Ciurgan pervomaisk este un subiect care se discută, dar din punctul nostru de vedere o oportunitate foarte bună și poate fi implementată prin informația adusă celor care trăiesc în primul rând în regiunea Transnistriană și va fi implementat în etape. În prima etapă va fi controlul vamal și doar după ce avem încrederea de plină vom merge și pe poliția de frontieră astfel încât să înțeleagă că de acest lucru beneficiază în primul rând cetățenii care trăiesc în partea stângă a Nistrului și nu trebuie să vină pentru a efectua procedurile vamale la Chișinău, dar le vor putea efectua nemijlocit pe loc. Încă câte ceva am spus despre decizia Curții Constituționale, încă puțin o să revin la acest subiect pentru că au fost mai multe întrebări și am zis că această decizie își are argumentele sale. Vom încerca ca cel puțin cei din executiv să nu, se, să nu fie implicați în campanie electorală, dar să-și facă treaba la guvern. Totodată zicem că văd și partea pozitivă, pentru că alegerea directă de către popor a președintelui este solicitarea după cum ne arată sondajele și măsurările, a peste 90% din populație. Estimativ, sunt două luni de zile la dispoziție din 23 martie, atunci când expiră mandatul președintelui actual, pentru a intra în procedură și pentru a numi data alegerilor președintelui. În acest răstimp este nevoie de ajustat legislația în vigoare, pentru că trecem deja la, un, la, un alt, la o altă manieră de alegere a președintelui și este nevoie și de alocarea finanțelor necesare, dar trebuie să recunoaștem că și formațiunile politice au nevoie de acest timp, pentru că nu au fost gata într-o identificarea persoanelor, candidaților cu care vor merge la aceste alegeri și după care evident că este nevoie de 60 sau 90 de zile pentru campania electorală. Asta ar însemna că din 23 martie ajungem în 23 mai și încă plus 60 sau 90 de zile ar fi exact luna iulie sau august. Eu cred că nu este cel mai potrivit timp pentru petrecerea alegerilor eh, prezidențiale și din punctul meu de vedere, dar nu este un punct final, urmează să decidă parlamentare, cel mai potrivit timp pentru a petrece alegerea, eh, alegerile prezidențiale ar fi eh, în toamnă, la început, eh, la început de toamnă. Și re, mai revin încă la una din întrebări care a fost repetate. Am avut o misiune a Fondului Monetar Internațional la Chișinău de evaluare. Dincolo de toate interpretările care au fost, vreau să vă spun cu toată certitudinea că am avut întâlniri și discuții foarte și foarte constructive. Avem o înțelegere pe parcursul în relațiile Republicii Moldova cu Fondul Monetar Internațional. Nu am avut de data aceasta condiționalități, ele rămânând a fi cele vechi și în final se rezuma la diagnosticul pentru încă trei bănci din Republica Moldova, la două din care auditul a fost petrecut, urmează a treia bancă să fie finalizat auditul până la sfârșitul lunii martie, după care, pentru întrevederea comună, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional vor merge la Washington uh, guvernatorul Băncii Naționale din Chișinău, dar și ministrul al finanțelor și sperăm timp de o lună după această întrevedere să avem un staff level agreement cu Fondul Monetar Internațional. Asta ar însemna estimările pentru luna eh, pentru luna, început de luna iunie. Zic, nu ne propunem în sine și nu este un scop în sine obținerea banilor de la Fondul Monetar Internațional, cât, având un acord cu Fondul Monetar Internațional, intrăm în altă dimensiune de dialog și finanțare cu partenerii externi. Și încă câteva cuvinte despre foaia de parcurs. A fost o inițiativă bună a comisarului Han, care am acceptat-o și am găsit-o utilă. Astfel, această foaie de parcurs reprezintă angajamente clare din Republica, de către Republica Moldova în raport cu implementarea acordului de asociere, care se regăsesc sub formă de calendar și fiecare acțiune își are termenul concret în timp de implementare. Am zis că am găsit-o utilă și necesară pentru mine personal în calitatea mea de prim-ministru, pentru că a fost dezbătută pe larg cu parlamentarii și este, sunt angajamente asumate de comun acord dintre Guvern și Parlament. M-a bucurat foarte mult când majoritatea parlamentară în discuții chiar au intervenit pentru a modifica niște termene de realizare a acțiunilor din această uh, foaie de parcurs. Asta ar însemna că s-au pătruns foarte mult de responsabilitate și acum venind la Bruxelles, la Consiliul de Asociere, o bună parte din acțiuni care se regăsesc în această foaie de parcurs deja au fost realizate. Am pornit uh, discuții și din punctul meu de vedere avem o colaborare foarte bună și constructivă cu regiunea Găgăuzia din Republica Moldova s-a pornit dialogul și între reprezentanții Parlamentului și adunării populare a Găgăuzii, dar și pe dimensiune executivă. Vreau să scot în evidență aici că chiar în data de 4 martie am avut, am petrecut ședința guvernului în Găgăuzia, unde a fost o ședință dedicată problemelor cu care se confruntă această, această regiune și s-au regăsit în hotărâri de guvern acțiuni concrete care ne le-am propus. Spre exemplu, chiar a fost formată o comisie permanentă care urmează timp de o lună de zile să identifice toate problemele și apoi să se regăsească într-un într, plan de acțiuni comun agreat de către executivul uh, uh, de la Chișinău, guvernul de la Chișinău și cei din executivul din, uh, din Găgăuzia. O să mă refer puțin și la societatea civilă, pentru că nu am, nu am ascuns niciodată atitudinea mea față de dialogul cu societatea civilă și este o credință personală, dacă vreți, uh, că trebuie să există în permanentă această supraveghere și presiune din partea societății civile. Chiar atunci când au început protestele la Chișinău, eu fiind membru al cabinetului de ministri, le-am găsit foarte utile pentru că consideram că această presiune va mobiliza guvernul de atunci și ne va impune să lucrăm mult și mult mai eficient s-a întâmplat, de fapt, ceea ce s-a întâmplat. Eu depun efort maximal pentru a avea acest uh, dialog, dar îmi propun ca acest dialog să fie și unul foarte constructiv. De aceea am avut deja un șir de, de întâlniri pentru că cu mai multe grupuri din societatea civilă, unde am pus în discuție mai multe elemente, o parte din ele deja au fost, uh, au fost, uh, au fost soluționate. Ne-am propus împreună cu președintele Parlamentului să revenim la o formulă bună de conlucrare prin constituirea Consiliului Național de Participare, care ar reprezenta societatea civilă cu un secretariat comun pentru Parlament și Guvern. Asta ar însemna că vor avea posibilitatea să examineze actele actele care vin la guvern, actele care vin în Parlament și să se implice atunci când sunt uh, propuneri și intervenții constructive. O să mă refer puțin și la sistemul financiar uh, bancar, pentru că este adevărat, frauda bancară care a destabilizat situația politică până la urmă uh, la Chișinău trebuie să continue și raportul Cruel în curând va fi gata. Instituțiile statului trebuie să-și facă meseria și să ducă ancheta până la capăt, astfel să identifice toate persoanele care au fost implicate în frauda bancară, pe de o parte. Pe de altă parte, este important să se întreprindă absolut toate măsurile necesare pentru a recupera acești bani, dar și mai important, din punctul meu de vedere, sunt acțiunile întreprinse de către autoritățile Republicii Moldova pentru ca așa ceva să nu, mai, să nu, se, să nu se mai repete. Asta ar însemna, pe de o parte, fortificarea instituțiilor regulatoare din acest domeniu, precum ar fi Banca Națională din Moldova și Comisia Națională pentru Piața Financiară, ori în acest sens a fost elaborat deja un pachet de legi care vine să fortifice aceste instituții și a fost aprobat deja în prima lectură în Parlament, urmează să fie aprobat în lectură finală pe de o parte. Pe de altă parte, numirea guvernatorului la Banca Națională recent de către Parlament printr-un concurs absolut transparent, unde a participat și societatea civilă, dar vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că a participat și un consilier de nivel înalt din Uniunea Europeană. Îmi dă toată încrederea că vom impune o stabilitate pe acest sector, atât mai mult că auditul care a fost uh, care a fost efectuat la aceste trei bănci deja sunt și rezultate pentru că s-a putut interveni în activitatea acestor bănci astfel încât să avem încrederea că pe sistemul bancar avem o stabilitate relativă. Și pe final, stimați parlamentari, cum ziceam, rog să ne judecați după acțiunile întreprinse, rog să ne judecați după rezultatele livrate pe care în permanență le vom face public și veți cunoaște și dumneavoastră, astfel încât să contăm și în continuare pe sprijinul uh, din partea dumneavoastră, din partea Uniunii Europene, într-o implementare agendei Republica Moldova, Uniunea Europeană. Eu vă asigur că noi vom depune absolut tot efortul, astfel încât uh, încât să livrăm rezultate în cel mai scurt timp. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim pentru timpul acordat, vă mulțumim pentru dezbatere. Sper că pe viitor vom avea o, co- o cooperare productivă. Sper că acest proces va duce la transformarea realității a viselor cetățenilor moldoveni. Vă urez tot succesul din lume. Thank you. Colleagues, let's start. Stimați colegi, haideți să începem. Avem două voturi pe ordinea noastră de zi. Raportorii și raportorul și raport raportorii din umbră la raportul Caniete au cerut amânarea votului. Sunt uh, dispus să accept această propunere, dar doar dacă cu toții sunteți de acord cu această propunere. Și dacă ne acordăm uh, sau cădem de acord asupra discuției raportului în uh, aprilie la plenară. Asta înseamnă că avem un calendar mai strâns pentru discuții. Dacă nimeni nu se opune propunerii, atunci amânăm uh, votul până săptămâna viitoare. Dar dezbaterea în plenară va fi purtată în aprilie. Sunteți cu toții de acord? De acord? Mulțumesc mult! Trecem acum la raportul PIRI. Missy Piri For the last time you can get the floor. Doamnă Piri, vă dau cuvântul pentru ultima dată. Vreți să spuneți ceva? Nu? Bine, atunci haideți să trecem la vot. Amendamentele 36 și 39 și 174 au fost retrase. Bun, trecem la vot. Aveți ceva de spus? Aș dori să votăm 38 și 39. Să totul să facem acum. Nu putem vot, vota pentru că amendamentele au fost retrase. Și așa că problema s-a rezolvat. Who is, is clapping in my head? Cine bate din palme? Over here. President. President here. The floor has Mrs. Eleni. Please, you have the floor. Doamna Eleni, aveți cuvântul. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σέμον. Ήθελα να... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez amendamentul meu 536 care se referă la colonizarea teritoriilor ocupate din uh, Cipru, colonizarea de către Turcia, dacă la alineatul 28a nu este inserat, acolo se vorbește despre coloni, deci să nu fie la, nu este la același, uh, la același paragraf, ci este în compromisul 14, care vorbește pe dreptul maritim. Și nu pot să accept așa ceva. Cer un vot separat la amendamentul meu 536. În de compromis. Haideți să tratăm lista de vot. Vom vedea dacă apar uh, probleme pe parcurs și după aceea vom, vom discuta eventualele probleme. probleme. Doamna Velara? Jag sa alldeles nyligen är att min grupp tar över... Da, repet uh, că amendamentele 36 și 39 au fost retrase, dar grupul nostru le reia. Au fost retrase, dar noi le repropunem. 36 și 39. Repropune grupul nostru. Dann werden wir über 36 und 39 atunci trebuie să votăm amendamentele 36 și 39. Conform articolului 169, aliniatul 5. Trecem la vot, prin urmare. Da. Domnule Milan Mon, se spune cât se poate declar în regulamentul de procedură că după retragerea unor amendamente, în cazul în care ele sunt preluate de altcineva, ele trebuie să fie votate. Asta scrie clar. Vot. 101. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. you. Antrag Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă ca și amendamentul precedent. Trecem la amendamentul de compromis 9. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. amendamentul 142. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 13. Pentru împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 183, trei părți avem aici, ca și Gaia. Cine pentru partea întâi? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. No, no, no. The group has decided no, Mrs. Preda. Domnule Preda, grupul a decis nu. Hmm? We have to start again. Încă o dată. vote is closed. Votul s-a închis. Mit 39 voturi pentru, 18 împotrivă se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a treia pentru. The last sentence when we vote there. the last part for Ultima parte este caducă datorită compromisului 13. Compromisul 14 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 209 pentru, abțineri, împotrivă se adoptă. Compromisul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 232. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 233 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 234 pentru. Împotrivă. abțineri se adoptă. 234. Verificăm. Oh. The EPP votes for the socialist amendments against the... PP-ul votează pentru amendamentele socialiștilor împotriva socialiștilor. Sunt uh, confuz dintr-o dată. It's closed. Votul s-a închis. But the EPP won with the socialists. Dar PP-ul a câștigat alături de socialiști. 36 pentru, 26 împotrivă. Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 250, uh, 245 pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată, cine pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 253 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Compromisul 18 pentru. împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 265 pentru. Împotrivă abțineri respins. 266 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 269 pentru, împotrivă abțineri respins. Compromisul 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 286 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 288 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm, dar cred că a fost adoptat. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. 43 pentru, 24 împotrivă se adoptă. 290 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 291 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 302 și 303 pentru, împotrivă. Verificăm. Votul s-a închis. 36 pentru, 27 împotrivă, se adoptă. Trecem la compromisul 20. Compromisul 20 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul Amendamentul așadar 304 pentru, împotrivă, abțineri respins, 305 pentru, împotrivă, abțineri respins, 308 pentru, împotrivă, abțineri respins. 307 pentru, împotriva abțineri respins, 309 pentru, împotriva abțineri respins, 310 pentru, împotriva abținerii respins, 311 pentru, împotriva abțineri respins, 312 pentru, împotrivă, verificăm. Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. The advanced socialist too much un socialist în plus, nu unul singur, spune domnul președinte. Mit 32 32 voturi pentru, 34 împotrivă, respins. Trecem la amendamentul 313 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 314 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 306 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 330, două părți, prima parte pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri respinsă. Trecem la amendamentul 331 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 315 două păr- a doua parte. Cine e pentru a doua parte? Împotrivă, abțineri, respinsă. Compromisul 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Asta a, mers, a avut și un amendament oral. Trecem la compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 378. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. Mit 35. 35 pentru, 30 împotrivă se adoptă. Amendamentul 379. 29, a fost too fast. Nu, m-am grăbit, spune domnul președinte. Unde rămăseserăm? Da. Compromise. Compromisul 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 379 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Check. Verificăm. Votul s-a închis.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 Amendamentul 411. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 419 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 420 pentru, împotrivă, abțineri, respins. But who was that? Cine a strigat așa de convingător? Abstimmung și văzut Votul s-a închis. Respins. Îmi pare rău. 421 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 422 pentru. Împotrivă abțineri respins, 423 pentru, împotrivă, abțineri respins, 424 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Four to four. 424. It was at least a try. Am meritat încercarea. Respins, deci. 425 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. rezultatul e tare strâns. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 438. Doar partea a doua, înțeleg, dacă înțeleg bine, cine e pentru, împotrivă, abțineri, Call vote. Vot prin apel nominal. The vote is closed. Votul s-a închis. I have no Nu mai Înțeleg nimic. Antra Fiona. 449, 450 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 451 pentru, împotriva abținere respins, 452 pentru împotriva abținere respins, 453 pentru împotriva abțineri se adoptă. Einen anderen Plenum mai Das war Abstimmung ist 453. Ne? Die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. Respins. 32 voturi împotrivă. 454 pentru împotrivă. Abțineri. Verificăm. Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. 38 pentru, 28 împotrivă se adoptă. 456. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri respins. 457 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 458 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 459 pentru. Nu, devine caduc. 459. Trecem la 460 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 34. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 472 pentru, împotrivă, abțineri respins.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 împotriva abțineri respins. 473 pentru, împotriva abțineri respins. 475 pentru, împotriva abținerii respins. 476 pentru, împotriva abținerii respins. 477 pentru, împotriva abținerii respins. 478 nu, încă o dată 477. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 478. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 479. Pentru. Împotrivă. abțineri, Respins. 480. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 481 pentru, împotriva, abțineri, respins. 482 482 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Verificăm 482. 482 check. 482. Die Abstimmung ist geschlossen ist mit 37 zu 29 angenommen. 37 pentru, 29 împotriva adoptat. 483 uh, pentru, împotriva abțineri. Devine caduc? But 483 ist angenommen. 483 se adoptă. 484 caduc. 485 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Abstimmung ist geschlossen. Închis. Votul se respinge. 487 pentru, împotrivă, respins. 488 pentru, împotrivă, nu, 487. 487. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. respins. Îmi cer scuze. 488. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 489. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Abgelehnt. Cred că a fost respins. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. 29 pentru, 38 împotrivă, respins. Compromisul 35 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 499 pentru. Accepted. 499 dafür. 499 pentru. Împotrivă. Verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. 37 pentru 26 împotrivă se adoptă. Uh, amendamentul 36. Ne opunem uh, amendamentului oral la compromis. Atunci nu mai e compromis. Ba, cred că e un compromis, dar nu e un amendament oral. Cine este pentru compromis fără amendamentul oral? Dacă cineva se opune amendamentului oral, el devine caduc. Asta se întâmplă de cele mai multe ori. Compromisul 36 pentru, împotriva abținerii, se adoptă. Trecem la amendamentul 511. pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. Ist mit 30 zu 36 abgelehnt. Respins cu 36 de voturi împotrivă, 30 pentru. Trecem la amendamentul 37. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Sehr clar. A fost clar. Eu văd mai bine lucrurile de aici de sus. Trecem la 528. Cine e pentru? Da. 528 pentru, împotrivă, abțineri respins. 529 pentru, împotriva abțineri respins. 530 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. Ist mit 28 zu 37. Respins. 531 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 532 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 533 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 534. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. Se adoptă 35 voturi pentru 30 împotrivă. Amendamentul 535 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, dar cred că a fost adoptat. Votul s-a închis. 37 pentru, 29 împotrivă se adoptă. Următorul amendament depus de o comunitate de deponenți de <laughs> amendamente. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm. Greeks of all parties unite. It means the amendment is Greeks of all parties unite. Iată, amendamentul grecilor, Partidului Unit al Grecilor a trecut. Se adoptă cu 38 de voturi pentru, 29 împotrivă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 3, amendamentele 3 și 5. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 10, 11, 12 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Der türkische Polo kriegt a Greek closed. Hmm? With the help of Mr. Karas. Cu ajutorul domnului Caras, iată, se adoptă. It's no cut. Antrag termina cu asta. 16-22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20, nu, caduc. 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. 26 voturi pentru, 36 împotrivă, respins. 25 acum pentru. Nu, compromisul 2 trebuie votat. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 25. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. Se adoptă cu 39 voturi pentru, 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul la amendamentul 36. Cine e pentru? Nu. 36 pentru. Domnule Preda, am clarificat lucrurile de la bun început. Au preluat ei amendamentele imediat. Îmi pare rău.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 abțineri, verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. 39 zu 24 angenommen. 39 voturi pentru, 24 împotrivă, se adoptă 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 53 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 99 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 60 este următorul pe care trebuie să-l votăm. Cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. It's for Anna Maria. You should vote with yes. E al Anei Maria. Trebuie să votez cu A. Cu da. <laughs> Votul s-a închis. 30 pentru, 13 împotrivă se adoptă. 61 pentru, împotriva abțineri respins. 62 pentru, împotriva, abțineri respins, 63 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. We have now Eight people who have not voted. Opt persoane n-au votat. Hai, treziți-vă, bună dimineața! No, it's really enough. The last two can continue to sleep. Acum e suficient. Ultimii doi <laughs> pot să dormă în continuare? Nu. Acum închidem votul. 31 voturi pentru, 33 împotrivă, respins. 65 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 66 pentru, împotriva, abțineri, e respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru. Siebenundsechzig. 67. Verificăm. Votul s-a închis. 31 pentru, 28 împotrivă, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 77 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul s-a închis. 42 pentru, 24 împotrivă se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 85 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 89 pentru, împotrivă, abțineri respins, 90 pentru, împotrivă, abțineri respins, 91 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 98 pentru, împotrivă, abțineri respins, Thank you. Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. 53 voturi pentru, 11 împotrivă. Trecem la votul final. Votul s-a deschis. plus colors on top, Schlagoberst. Mit 42 zu 11 voturi împotrivă, 42 pentru, 11 abțineri. Vă felicităm, doamnă raportor. Now we have to go to what? To where?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 bitte sich auf den Weg zu machen. Vă rog să vă îndreptați spre locurile voastre. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. În colaborare cu delegația de Parlamentului European, delegația de cooperare UE-Rusia, domnul uh, prezidată de domnul Caras. Iată, se află alături de noi și mă bucur că îl mai avem alături de noi uh, astăzi și pe domnul Thomas Mayer Harting, director executiv al SAE pentru Europa și Asia Centrală. Mă bucur că, iată, participați la ședința noastră, noua dumneavoastră funcție și aștept o colaborare fructuoasă în viitor. Aveți cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o oferiți de a vă da informații de actualitate cu privire la relația dintre Uniunea Europeană și Rusia și mă bucur că la ședința dumneavoastră uh, sunt prezenți și uh, membrii de delegației parlamentare pentru Rusia. Uh, peculiarities or particularities of this meeting is that... Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Este o reuniune care se desfășoară chiar o zi, uh, la o zi după Consiliul uh, European, deci uh, vă pot informa legătură cu con... nu, vă nu vă voi putea informa cu legătură cu concluziile, dar voi spune mai întâi că se împlinesc doi ani de la anexarea nerecunoscută de Uniunea Europeană și ilegală a Crimeei de către Rusia și vom continua să nu recunoaștem în nicio declarație a noastră și chiar va exista săptămâna aceasta o nouă declarație pe respectiva temă pe în ziua de 18 martie. Dar iată, aveți aici și contextul dificil uh, în care și, și provocările relațiile noastre cu Rusia. O provocare este, de exemplu, situația din uh, estul Ucrainei, destabilizarea de acolo, regiunii respective din cauza Rusiei și asta rămâne o chestiune centrală și o îngrijorare gra- gravă pentru Uniunea Europeană. Rusia are angajamente importante pe care trebuie să și le respecte în legătură cu uh, aplicarea completă a tratatelor de la Minsk. Și în Siria joacă Rus, Rusia un rol uh, cheie ca uh, membru permanent al Consiliului de Securitate și copreședinte al ISG și sperăm ca Rusia să joace un rol constructiv uh, în tranziția spre pace. S-a anunțat acum ieri că se retrag parțial trupele din Rusia. Asta e o nouă evoluție a anunțat-o președintele Putin, dar va trebui să, oprim, să primim această nouă evoluție în contextul încetării ostilităților și dezescaladarea, sperăm noi, a violențelor în Siria. Uh, Uniunea Europeană și Parlamentul European uh, uh, sunt îngrijorate și pentru că vocile politice independente și societatea, societatea civilă își fac tot mai greu auzită vocea în Rusia, statul de drept se deteriorează, Iată, Nadia Savchenko și cazul acesta ilustrează foarte bine afirmațiile mele. Trebuie spus că pe când uh, situația cu care ne confruntăm a devenit și mai problematică uh, de la anexarea ilegală a Crimeei și în urma evoluțiilor internaționale, uh, oricum, relațiile cu Rusia n-au fost niciodată ușoare și unele din problemele cu care ne confruntăm de astăzi, ne confruntăm astăzi, sunt, nu sunt de ieri de azi. Iată cazul uh, zborurilor care survolează Siberia, probleme cu substanțele fitosanitare, au fost uh, uh, în 2006 implicat în președinția europeană a Austriei și mi-aduc foarte bine aminte de prima criză a prețurilor la gaze. Deci în acest context general, Consiliul pentru Afaceri Externe ieri a discutat relațiile cu Rusia pentru prima oară după mai bine de un an de zile și înaltul reprezentant a spus încă de la început foarte clar că scopul reuniunii nu era de a elabora o nouă politică față de Rusia, ci abordarea noastră față de Rusia rămâne neschimbată, principială, dar deschisă dialogului conform politicii tradiționale a Uniunii Europene, la fel a spus un alt reprezentant că nu era vorba de o discuție despre sancțiuni și în legătură cu relațiile noastre cu Rusia în general. Dezbaterea privitoare la sancțiuni va avea loc la timpul potrivit. Dezbaterea a fost o ocazie de a reafirma unitatea Uniunii Europene pentru că e o situație dificilă și atunci în unire stă puterea și în altă, un alt reprezentant a putut să prezinte statelor membre eh, cinci principii directoare care constituie cadrul politicii noastre actuale. Repet, nu e vorba despre modul în care am dorit noi să ne dezvoltăm pe viitor politicile față de Rusia, ci era vorba de cadrul în interiorul căruia operăm noi în acest moment, aceste principii cheie făcute public ce de înaltul reprezentant și acceptate de toate statele membre în unanimitate sunt următoarele. În primul rând, de plină, plină aplicare a acordului de la Minsk, elemente, element cheie pentru orice fel de schimbare substanțială a relațiilor dintre noi. Al doilea principiu că avem nevoie să consolidăm relațiile cu partenerii noștri din Est și alți vecini, mai ales cele din Asia de Est și am avut o discuție foarte bună pe tema asta și vom avea o nouă discuție referitoare la disc, relațiile cu parteneriate din Est la viitorul Consiliu de Afaceri Externe, apoi uh, o rezistență sporită a Uniunii Europene și nu vorbim doar despre securitate în stricto sensu, ci și de chestiuni cum ar fi securitatea energetică, amenințări hibride, dar și comunicarea strategică într-o situație în care Uniunea Europeană se confruntă cu ceea ce poate fi denumit doar ca o campanie organizată de dezinformare, dusă mai ales de mass media controlată de Rusia, mass media de stat. Apoi, în al patrulea rând, în aceste împrejurări nevoia de a avea un, uh, o abordare selectivă uh, cu, față de Rusia în domenii în care, care sunt de interes Uniunii Europene în ce privește politica externă. Bun, sunt multe exemple în care am făcut un, în uh, luni recente. Iranul, procesul de pace din Orientul Mijlociu, Siria, migrație, antiterorism, schimbările climatice, dar și alte domenii în care interesul Uniunii Europene este clar. Și cel de-al cincilea principiu, și aici uh, Parlamentul European și comisia dumneavoastră este foarte interesat, și anume dorința de a acorda un, o susținere sporită pentru societatea civilă din Rusia, relațiile interumane și politicile din acest domeniu uh, și menținerea dialogului cu uh, tinerii din Rusia educația și așa mai departe. Și cred că aceste cinci principii sunt uh, baza pornind de la care miniștrii și-au exprimat uh, o atitudine unită, cred eu, ieri s-a definit un cadru uh, în temeiul căruia putem coopera cu Rusia chiar în aceste împrejurări dificile cu multe provocări uh, reprezentate de Rusia pentru noi și mă bucur uh, că pot, domnule uh, președinte, că da, dacă va fi cazul, voi să pot intra mai în detaliu, dar, sigur, dacă membrii vor dori. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Caras. Domnule președinte, domnule ambasador, vă mulțumim pentru acest raport. Parlamentul European, bineînțeles, salută claritatea deciziei, dar, pe de altă parte, Parlamentul European își dă seama cât de necesară este intensificarea dialogului. Mă întreb cum am putea organiza dialogul în condițiile în care acordul de la Minsk nu a fost respectat și care este rolul uh, Parlamentului European și delegația, delegației Parlamentului European uh, pentru Rusia, care poate fi aportul acestor organisme în intensificarea dialogului cu Rusia. Venție fără microfon președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Octrevicius, la urmă, nu e nimic nou uh, ce ne spuneți după ce s-a desfășurat la Consiliul de ieri, cu excepția principiilor numărul 4 și numărul 5. Numărul 4 e o noutate, sunt de acord. Numărul 5, nimic nou până la urmă. se cere sporirea relațiilor interumane la fața locului cu cei din societatea civilă, dar asta, până la urmă, nu e nou. Însă principiul numărul 4 rămâne pentru mine puțin neclar. Consider că Rusia are o strategie, domnule Harting, și și-o urmează uh, meticulos. Și din nefericire, Uniunea Europeană nu întotdeauna vede interesele. Bun, acum, uh, sigur că Rusia Uh, a tot auzit de la noi uh, cuvinte frumoase cum ar fi valori, drepturile omului și așa mai departe, dar nu văd o schimbare strategică în relațiile cu Rusia. La, uh, nu cred că e ceva complicat în acordurile de la Minsk, astfel încât rușii să nu poată înțelege exact ce trebuie ei să pună în aplicare. Uh, Uh, pur și simplu văd că unele delegații se grăbesc să, uh, să ajungă la Moscova în vizite de adevărat vasali. Deși Moscova nu și-a schimbat niciodată limbajul. Care ar fi schimbarea strategică? Uh, cum și-au schimbat rușii comportamentul Că să spunem noi că ăsta ar fi timpul unor abordări selective față de ei și a unui dialog intensificat? au fost uh, hârtii sem- scrise și semnate și acum trebuie și uh, puse în aplicare. Acordurile trebuie puse în, în aplicare ca să vedem noi că, într-adevăr, are loc o schimbare. Thank you, Chair. Um... Următorul vorbitor, și anume domnul Mezerici. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule director, pentru prezentare. Nu cred nici eu că a fost o noutate majoră în concluziile Consiliului, însă m-ar bucura să ne puteți divulga ceva în legătură cu ce înțelege anume Consiliul prin consolidarea legăturilor cu Asia Centrală. Dacă putem avea o abordare selectivă cu Rusia, atunci, față de Rusia, atunci uh, cu atât mai mult o putem avea cu regiunea Asiei Centrale. Sunt uh, câteva țări acolo <clears throat> cu care n-aș vrea să văd că avem relații foarte puternice. Mm, nu voi da nume, însă regiunea asta nu ne permite să avem relații fără rezerve Eh, și fără a ține cont de situația drepturilor omului care se deteriorează în multe din aceste țări. Deci poate ne puteți spune ceva, eh, cum, ce fel de proces uh, va exista, ce înseamnă exact a strânge relațiile cu Asia Centrală. Mulțumesc! Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru observațiile introductive legate de relațiile între UE și Rusia și cele cinci principii menționate. Most important is really to Important acum este să se și aplice angajamentele asumate, să există o implementare de plină a ce s-a convenit la Minsk și nevoie de coerență și consecvență. Mă tem că sunt diverse curente subterane din Uniunea Europeană care subminează înțelegerea acestei condiții prealabile pentru orice revizuire a sancțiunilor. Fiind în contact cu democrații din Rusia, ei propun ca sancțiunile să fie concentrate mai mult pe indivizi implicați în cercurile cele mai apropiate de președintele Putin și mai puțin de domeniile care au un impact asupra cetățenilor ruși. Cel mai bun rezultat uh, de la Consiliul de ieri este că am rămas uniți. Cu toate acestea, aș vrea să spun că prețul acestei unități e mult prea mare. Pentru că încercăm să ajungem la un compromis care, de fapt, face Uniunea Europeană să apară slabă și personal îmi pare rău pentru că eu cunosc istoria și Știu unde ajungem cu aceste maniere evazive de a trata cu țări care nu respectă dreptul internațional, nu au ca manual după care să se călăuzească acest lucru. Și cred că niciodată nu ne vom confrunta cu ce ne-am confruntat în trecut în relația cu Rusia. Sunt în continuare de părere că vom putea să implementăm o politică externă comună a Uniunii Europene și să rămânem uniți. Mulțumesc. So, thank you. Thank you hmm? Următoarea vorbitoare, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile interesante mi-aș permite să vă întreb cum analizați situația actuală a Rusiei în ce privește economia? Ce influență are declinul economic asupra Uniunii Europene și asupra Asiei Centrale? Ce concluzie ar trebui să tragem în legătură cu sancțiunile în general? Există motive de autocritică pentru Uniunea Europeană că această situație ne aduce aminte de o grădiniță de copii unde tot timpul spunem că nu respectă acordul de la MIS, nu o să facem nici noi nimic și ei spun că au făcut totul și totul în regulă, iar noi suntem în pericol de a ne menține în această situație care nu duce la nimic pe termen îndelungat. Nici uh, viitorul apropiat, nici în cel îndelungat. Cum putem găsi o nouă cale, ceva, un nou început? Ich habe Fragen zu drei der Prinzipien. Am trei uh, întrebări legate de trei principii. Primul principiu și prima întrebare. Se, tema aceasta este discutată uh, atât de uh, miniștrii de externe din întreaga Uniune Europeană. Subiectul este discutat și de către ministrul de externe german și discuțiile sunt purtate de parcă ambele părți ale acordului ar fi la fel de vinovate de încălcarea acordurilor, acordului de la Minsk. Știm, sau toate rapoartele ne arată cât se poate de clar, că o parte este mai vinovată decât cealaltă. Și motivul uh, acordului, agresiunea aceea sprijinită de Rusia pare să se piardă în dezbaterea generală. Care este poziția dumneavoastră? După aceea, la capitolul amenințări, oare observăm maniera în care Rusia începe să influențeze până la urmă situația uh, politică din Regatul Unit și din uh, țările de jos, de asemenea, în contextul Brexitului, etc. După aceea vreau să vă întreb care sunt statele membre care își do- care sunt statele membre care își doresc ca fără uh, ridicarea sancțiunilor să se urmărească anumite interese speciale vis-a-vis -vis de Rusia. Thank you. Mulțumesc. Domnul ambasador, bun venit în Parlament. Ne-am mai întâlnit adesea în anii trecuți la Viena. Aș vrea să vă întreb de da, a fost clar la întâlnire că diverse țări europene își promovează propria politică și propriile interese în ce privește relațiile cu Rusia. Și dacă acesta e motivul pentru care nu putem face nicio, nu putem avea nicio abordare strategică vizibilă pentru aceste relații. În al doilea rând, aș vrea să știu dacă a spus cineva că embargoul <clears throat> rusesc dăunează în mod grav intereselor economice europene în ansamblu și în special pentru anumite țări, e o situație foarte gravă din cauza lui. Și, în fine, vorbim despre MISC, acordul de la MISC. Vi s-au adresat multe întrebări. Aș vrea să vă întreb ce se întâmplă cu grupul de la MISC alcătuit cu scopul uh, rezolvării problemei Nagorno-Karabakh și unde Uniunea Europeană și-a cedat locul în favoarea Franței, ceva ce n-a trebuit să se întâmple în trecut și uh, se întâmplă în prezent. Mulțumesc! Děkuji za slovo, pane předsedo. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Harding, am două întrebări. Prima se referă la primul punct ridicat de dumneavoastră, și anume acordul de la Minsk. Acordurile de la Minsk mai multe domenii în ce privește încetarea focului, armele de calibru greu și așa mai departe. Mă întrebam dacă <clears throat> luni au existat uh, semnale legate de un plan B <clears throat> în legătură cu acordurile de la MIS, dacă ele eșuează. Un lucru la care ne putem aștepta. S-ar putea întâmpla și când vorbim despre planul B, mă întrebam dacă ne gândim să ajutăm uh, Ucraina să lupte împotriva agresiunii. Mi-aduc aminte de ceva ce am spus de multe ori și anume există posibilitatea de a libera tehnologie militară Ucrainei ca să reziste agresiunii rusești. E vreun plan B, o alternativă față de acordurile de la Minsk? Asta era prima întrebare. A doua întrebare se referă la ce a spus dumneavoastră în legătură cu războiul hibrid și cu dezinformarea. Aș vrea să subliniez că apărarea Uniunii Europene e foarte slabă, regretabil de slabă. Doamna Mogherini, la instrucțiunile Consiliului, a înființat o echipă care trebuie să contracareze propaganda rusească, iar echipa respectivă constă din opt persoane. Doamna Mogherini n-a fost capabilă să dea fonduri, doar să lucreze în limitele vechiului buget. Cum putem contracara propaganda rusească în prezent? Există propuneri concrete legate de contragararea dezinformării în masă rusești care Exemplu de dăunătoare solidarității statelor europene. Mulțumesc. Thank you very much. I have two... Mulțumesc. Am două comentarii, întrebări în același timp. Cred că prea adesea prea mulți politicieni europeni au fost surprinși în legătură cu ce face Rusia. În 2008 în Georgia, același lucru cu Crimea și estul Ucrainei Multă lume a fost foarte surprinsă când Rusia a intrat și în Siria. Ieri a apărut uh, știrea că acum Rusia se retrage din Siria și întrebarea mea, ce analiză face serviciul de acțiune externă? Ce urmează? Pentru că e clar că de obicei, dacă Rusia face ceva, are nevoie de resurse și trupe. Și acum, după ce se retrage din um, Siria are niște trupe disponibile. Și am și o întrebare concretă. După cum știți, există o propunere a peste 50 de membri ai Parlamentului European și a unor parlamente naționale din țările europene de a decide sancțiuni împotriva unor persoane care sunt implicate în cazul Savchenko, dacă am înțeles bine. Ce poziție are Serviciul de Acțiune Externă și ce poziție are Comisia în legătură cu ideea unor sancțiuni la adresa unor persoane concrete răspunzătoare de ce se întâmplă cu doamna Savcenko. Mulțumesc. Domnul Keller, dacă mă înțeles bine. Mulțumesc, domnule ambasador. Aș vrea să sprijin ce a spus domnul Part și v-aș întreba și eu ce concluzii a tras serviciul de acțiune externă de pe unor cazuri anterioare în care Rusia a încălcat dreptul internațional, pentru că avem nevoie de o atitudine preventivă și nu reactivă. Dar aș vrea să vă spun că punctul foarte ale Uniunii Europene a fost întotdeauna tocmai unitatea. Principii încălcate de guvernul rus în maniere fără precedent. Dacă vorbim despre strategia Rusiei, este tocmai pentru a juca această carte a izitorilor europene, trage de timp în speranța ca noi să obosim, să ne plictisim și, până la urmă, să facem compromisuri în detrimentul principiilor. Deci, e un lucru periculos pentru strategia noastră pe termen delungat să ezităm sau să căutăm compromisuri într-o direcție, pentru că s-ar reflecta și asupra situației din Siria. Dacă noi ezităm aici și aș vrea să vă atrag atenția și asupra sancțiunilor țintite concret pe anumite persoane. Sunt ceva care dar, e ceva care dă rezultate. Trebuie să confiscăm activele îndoienicele Rusiei din diverse depozite din uh, Uniunea Europeană, știm unde se găsesc, dacă vrem să avem un impact asupra comportamentului rusesc, să ne concentrăm pe aceste bunuri și active și sprijin cu totul ideea că cei răspunzători de arestarea, răpirea și organizarea unei unei scenari de proces uh, pentru doamna Șafșenco trebuie să fie avut în vedere cu aceste sancțiuni. Mulțumesc. Thank you, Chair. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. E o întrebare suplimentară a, după cea colegului Iaconsen, în legătură cu modul în care am putea găsi noi cai, căi de a trata cu Rusia. Trebuie să vă spun că <clears throat> ce m-a făcut să cer să iau cuvântul a fost utilizarea cuvântului grădiniță de copii menționat de colega noastră în această situație, pentru că să tratez cu regimul lui Putin e orice, dar nu e joc de grădiniță de copii. Deci, trebuie să vă spun că am speranța sinceră ca Serviciul European de Acțiune Externă să nu vrea să schimbe strategia de ansamblu și analiza de ansamblu pe baza unei gândiri conform căreia am duce-o mai bine dacă am avea dialog de dragul dialogului cu regimul respectiv. Vreau să comentez foarte pe scurt și ce a spus colegul Pat despre faptul că tot timpul suntem surprinși de Rusia. Nu trebuie să credem că la doi ani după anexarea criminală a Crimeei, Rusia de astăzi ar fi cumva într-o fază nouă a politicii internaționale. La doar doi ani după Crimea, în mod evident, nu e nicio coincidență că auzim relatări despre așa zisa retragerea Rusiei din Siria doar la câteva zile înainte de aniversarea respectivă. Doream să vă spun ca să exprim clar și din această parte a statelor baltice că noi nu trebuie să ne lăsăm trași pe sfoară. Nu avem nimic de câștigat de pe urma dialogului, de dragul dialogului cu Rusia. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. O lungă listă de întrebări. Sper că voi reuși să răspund la majoritatea. Bine, au fost și multe comentarii, e drept. Ca reacție generală însă, de la bun început, aș vrea să spun că unii dintre membrii uh, Comisiei AFET uh, și-au exprimat uh, surprinderea că discuțiile de ieri n-au generat uh, nicio nou, noutate, dar vreau să vă spun că discuțiile de ieri nu vizau crearea unei noi politici uh, a UE vis-a-vis -vis Rusia. Nu. Ne doream să redefi- redefinim, să, să clarificăm politica noastră pornind de la un set de principii un set de principii de, uh, acceptate de toți cei aflați la uh, masa negocierilor. Și știți prea bine că unitatea nu e ușor de obținut în Uniunea Europeană în momentul în care vorbim despre Rusia, Rusia și tocmai de aceea vrem să definim și să menținem această unitate, în special într-o perioadă în care discuțiile cu privire la Rusia devin din ce în ce mai dificile. Nimeni nu se opune acestor principii și consider că principiile acestea sunt importante. Celor care consideră că subestimăm provocările reprezentate de Rusia, vreau să le spun că am fost un diplomat uh, în anii 80 în uh, fosta URSS. Era vorba despre o perioadă de speranță pentru URSS era o perioadă chiar mai bună decât perioada în care trăim în momentul de față. Și pe vremea aceea m-am întâlnit cu domnul Afanasiev, uh, fondatorul uh, mișcării memorialului, unul dintre primii oameni care a discutat public despre crimele stal stalinismului. Și acum știți ce însemna pe vremea lui Stalin uh, ce însea, uh, știți ce însemna pe vremea aceea conceptul de agent străin. Și iată că acum noua legislație din Rusia consideră tocmai acel uh, memorial a fi fost un cuib de uh, agenți străini. Consiliul a fost cât se poate de conștient de schimbările dramatice. După aceea, vreau să vă spun că ieri n-am discutat structura relațiilor cu Rusia. De fiecare dată când ne întâlnim cu uh, Rusia, există voci care se întreabă dacă ar trebui sau n-ar trebui să continuăm avea două summituri pe an și uh, merită sau nu merită să există diferitele alte discuții în cadrul altor organizații. Dați-mi voie să vă spun că Consiliul nu s-a întâlnit periodic. Din potrivă, întâlnirile Consiliului au fost suspe suspendate la un moment dat. Într-adevăr, Rusia este un actor dificil pe scena internațională. Nu trebuie să fim profeți pentru a spune că va continua să fie un actor dificil și pe viitor. Dar până și cu țări precum Rusia e bine să discuți despre teme de, comun, de interes comun. Iranul a fost un exemplu concret. Am purtat acest uh, dialog selectiv pe tema Iranului. Am uh, purtat același dialog și despre intervenția Rusiei în Siria și mi se pare că dezbaterile cu Rusia despre Siria sunt esențiale. Uh, ar mai fi existat și alte teme pe care ar fi trebuit să le discutăm cu Rusia, uh, spre exemplu uh, apărarea statelor celor mai uh, apropiate de, către, de Rusia, statelor membre ale Uniunii Europene. Um, să ne amintim că măsurile fitosanitare sunt folosite de către ruși pentru a a dezbina statele membre ale Uniunii Europene și tocmai de aceea cred că Uniunea Europeană ar trebui să discute pe această teme cu Rusia. De ce Uniunea Europeană? Pentru că numai Uniunea Europeană și uh, reprezentanții săi instituționali pot să poartă un dialog pe picior de egalitate cu Rusia. Deci, uh, principiul acestui angajament selectiv nu e ceva nou, deja îl aplicăm și îl aplicăm în domenii de interes uh, pentru Uniunea Europeană. În ceea ce privește Minskul, a fost foarte clar, ministrii miniștrii au fost de acord cu faptul că orice fel de schimbare a relațiilor cu Rusia va depinde de punerea în totalitate în aplicarea acordului de la Minsk. Bineînțeles, acordurile de la Minsk uh, implică atât Ucraina cât și uh, Rusia. Și bineînțeles, suntem de părere că și Ucraina trebuie să se achite de partea sa din angajamente. Dar în același timp ne dăm seama că situația securității din estul Ucrainei uh, este una mare și e greu să obținem implicarea OSCE-ului uh, acum pe teren, e greu să se ajungă la un consens între părțile implicate. Deci, aplicarea acordului până la urmă depinde și de situația din estul uh, Ucrainei și când vine vorba de situația de acolo, vă dați seama, primul responsabil este Rusia. În momentul în care miniștrii vor evalua punerea în aplicare a acordului de la Minsk vor trebui să țină cont de vocile Franței și Germaniei, care joacă un rol foarte important în contextul uh, uh, Normandia. Am fost întrebat și în legătură cu grupul de la Minsk. Știți probabil că un altul reprezentant a fost uh, în Armenia și în Azerbaijan de curând. Uh, și în uh, cursul acestei vizite, un altul reprezentant a spus cât se poate de clar că Uniunea Europeană sprijină întru totul uh, propunerile Consiliului de la Minsk, care au fost uh, rezumate și în principiile de la Madrid, de altfel. Am fost întrebat dacă avem un plan B. Eu cred că principalul nostru obiectiv este acela de a avea un acord de la Minsk respect, respectat. Și cu toții suntem de acord că problema, situația din Ucraina poate fi uh, rezolvată doar uh, pe baza unui acord politic. O serie de membri mi-au pus întrebări legate de cum anume încercăm noi să combatem dezinformarea. Există structuri care clar trebuie să fie întărite în acest sens, le-ați menționat și dumneavoastră, dar dați-mi voie să vă spun că Serviciul de, European de Acțiune Externă are pentru prima dată astfel de uh, structuri, structuri care par să funcționeze. Și miniștrii sunt de acord cu ideea aceasta. Am fost întrebat cum interpretăm uh, decizia luată de Rusia în ceea ce privește Siria. Cred că e prea devreme să venim cu o opinie pe tema aceasta. Nu știm ce înseamnă aceste anunțuri uh, în practică, dar și în uh, contextul politic. Trebuie să evaluăm totul dintr-o perspectivă mai largă. Noi suntem de părere că orice fel de măsură care duce la dezascaladarea tensiunii din uh, Siria și ajută de asemenea la prelungirea păcii sunt absolut esențiale. Și altul reprezentant, uh, într-adevăr, depune eforturi pentru a găsi soluții la conflictul din Siria. Da? Deocamdată este prea devreme pentru a vedea dacă am atins sau nu deja pacea cea dorită de toți. În ceea ce privește situația Natiei Șafcenco, situația dificilă cu care se confruntă ea, vă dați seama că orice fel de includere a vreunui nume pe vreo listă neagră va trebui să fie discutată de, că, de către Consiliu și decizia finală ar trebui să fie luată pornind de la criteriile juridice stabilite. Dar în ceea ce privește, o privește pe Nadia Savchenko, dați-mi voie să vă spun că în altul reprezentant a făcut deja o declarație cât se poate de puternică pe această temă. În altul reprezentant a spus cât se poate de clar că răpirea din Ucraina a Nadiei Savchenko și detenția ei și judecarea ei în Rusia a fi o încălcare a legislației rusești, dreptului internațional și a drepturilor omului. De asemenea, rapoartele cele mai uh, recente cu privire la sănătatea Nadiei Șafcenco sunt uh, îngrijorătoare. Prin urmare, înaltul uh, reprezentant a cerut Rusiei eliberarea Nadiei Șafcenco pe motive umanitare și lucrăm acum la sau depune eforturi diplomatice în acest sens. Bineînțeles că nu putem să avem uh, să fim optimiști în ceea ce privește soluționarea acestei probleme, dar continuăm să ne batem, continuăm să insistăm asupra subiectului, continuăm să avem o poziție unită, clară, în ceea ce privește cazul Savchenko. Mă întreb dacă am tratat toate punctele care au fost ridicate. Dați-mi voie să vă mai spun că aceste cinci uh, principii esențiale au la bază obiectivul nostru de a apăra uh, securitatea și ordinea europeană. Uh, ce s-a întâmplat în estul Europei considerăm a fi un uh, atac la adresa securității europene. Și tocmai de aceea, bineînțeles, vom continua să vorbim despre asta și aceste subiecte sunt până la urmă baza angajamentului pe care îl avem cu Rusia. Și acesta este până la urmă fundalul prin care trebuie să filtrăm uh, uh, întrebările legate de efectele economice ale sancțiunilor. Bineînțeles, uh, există state membre care simt uh, și ele efectul acestor sancțiuni, unele le simt mai puternic decât altele, dar aceste secțiuni, sancțiuni trebuiau, se impuneau, dată fiind situația dificilă pe vremea aceea, uh, situația care nu s-a îmbunătățit până în momentul de față. Și pe vremea aceea, miniștrii au spus clar că sancțiunile vor continua să existe atâta timp cât acordul de la Minsk nu va fi pus în aplicare. Dar bine, în iunie vom rediscuta subiectul subiectul sancțiunilor. Cred că am uh, răspuns la cam toate întrebările. Domnule președinte, mă voi opri aici. Vă mulțumim pentru această dezbatere, pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. Așteptăm o cooperare strânsă cu dumneavoastră și pe viitor. Vă urăm călătorie plăcută până la SEAE. Trecem acum la ultimul punct pe ordinea noastră de zi. Este recomandarea Parlamentului către Consiliu privind adunarea generală a ONU. Raportorul nostru este mult iubitul Andrei Kovacev. Anul trecut uh, Vă amintiți că n-am avut un raport pe tema aceasta, aveam un raport din, din proprie inițiativă, deci anul trecut am avut un raport din, din proprie inițiativă, dar acum uh, intre deja în rutină recomandarea aceasta a Parlamentului uh, European. Care e calendarul? Amendamentele pot să fie depuse până la data de Se propune ca termenul de depunere a amendamentelor să fie data de 20, 21, 21 la ora 12. Prin urmare, asta ne-ar oferi timpul necesar pentru a continua. Cineva propunea data de 17 martie ca termen pentru amendamente. Numai secretariatul putea să facă asemenea propuneri ne ținând cont de faptul că membrii Parlamentului European sunt muncitori și au altceva de făcut decât să-și citească mail-urile. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ground information, I would like only to mention uh, additionally that in the previous two legislative... Mulțumesc, vreau să mai spun că în uh, legislaturile anterioare, de două ori, uh, colegul nostru Alexandru Lambsdorff a fost raportor permanent în 2014 și a făcut o treabă foarte bună cu șapte rapoarte, propuneri pentru Consiliu, pentru sesiunea generală a ONU, între, sesiunea cea de, între cea de 63 și cea de 69 sesiune ale adunării generale a ONU. După cum ați menționat, în actuala legislatură încă n-am avut un raport și recomandări pentru 2014-2015, dar am avut uh, un raport în general asupra Organizației Națiunilor Unite și un alt motiv pentru care biroul a decis să reînceapă recomandările e că ne-am dorit să revitalizăm grupul de lucru UE-ONU în actuala legislatură în lumina evenimentelor anterior menționate, importanța acestui grup de lucru este uh, tot mai mare și uh, sunt multe așteptări uh, de pe urma activitățile sale. În mod normal, în, luna, în lunile mai-iunie, Consiliul își adoptă uh, recomandările pentru adunarea generală care începe în septembrie. Deci, uh, European ar trebui, uh, mă scuzați, Parlamentul European ar trebui să-și adopte recomandările la plenarea din uh, mai și, sigur, la FED să votăm înainte, în aprilie. Am reușit cu secretariatul să, ex, ca termenul pentru depunerea amendamentelor să fie 31 martie la amiază, deci am prelungit termenul. Dacă, pe cât posibil amendamente să fie în, lunga, în limba engleză, pentru că nu avem la timp mult, nu avem mult timp la dispoziție uh, pentru raportul de aprilie. Aveți uh, la dispoziție în dosare textul, are, trei, are mă scuzați, 8 puncte um, principale, pacea, securitatea, lupta împotriva terorismului, neproliferarea și dezarmament, dezarmarea, migrațiile, drepturile omului, democrația, dreptul, uh, statul de drept, uh, schimbările climatice, uh, dezvoltarea UE și reforma sistemului ONU, apoi mai sunt acolo toate subiectele de care trebuie să ne ocupăm mai în detaliu, rolul UE în cadrul ONU, ca să putem face o tranziție uh, față de ultimul raport, apoi uh, să ne concentrăm mai mult pe nevoile persoanelor cu dizabilități, uh, apoi Ultimul punct uh, al uh, recomandărilor se referă la rolul ONU în negocierile de pace în Siria. Sigur, voi uh, lucra cu plăcere cu raportorii din umbră, cu raportorii din umbră ai grupurilor politice, desigur, pentru acest proiect de recomandări și le voi asculta cu interes recomandările. Și cu asta vă mulțumesc. Iată că domnul președinte tocmai a plecat, însă a trebuit să-l și înlocuiască cineva. I would like to give uh, uh, now the floor to my dear colleague Mr. Panzeri. Da, cuvântul eu atunci uh, cu domnului Panzeri, raportor din umbră din partea socialistă. În realitate nu sunt Domnul Panzeri, de fapt nu sunt raportor din umbră pentru că uh, lucrez pe doamna Soraya Fos, care se află în misiune la Geneva. Domnia sa mulțumește raportorului pentru acest proiect și așteaptă să o bună colocrare pe această temă. Sublinează că e important ca Uniunea Europeană să vorbească într-un singur glas la ONU, să aibă poziții comune față de ONU și consideră că în acest raport este important să spunem uh, clar că drepturile omului au un rol crucial în atingerea obiectivelor politice externe UE. Amendamentele care vor fi depuse vor privi o serie de capitole, începând cu titlurile, unde colega vă rog să ne organizăm, uh, să facem o organizare conform uh, celor trei, celor trei pilone ONU, pace, siguranță, drepturile omului și dezvoltare. Uh, și trebuie să insistăm să se pună în aplicare rezoluția 1325 și cea mai recentă 2242 privitoare la femei, pace, siguranță. Apoi adăugăm ceva și în legătură cu drepturile persoanelor LGBT, mai ales pentru că recent am asistat uh, la încălcările drepturilor LGBT, nu numai în Europa, și credem că putem să mai adăug, adăugăm ceva și în ce privește companiile și drepturile omului și e important să găsim soluții politice conflictelor în curs în Orientul Mijlociu, dintre care Israel, Palestina. Însă aici cu siguranță veți putea analiza toate aceste puncte, iar eu mă opresc la cele spuse până acum. Mulțumesc! Well, thank you, Chair. I would like to congratulate the... Următorul vorbitor. Deci, raportorul, raportul este echilibrat, Uniunea Europeană trebuie să aibă priorități comune pentru adunarea generală ONU ce va urma, după cum uh, după cum știți, ar fi ocazia perfectă ca să demonstrăm uh, pe scena mondială că putem vorbi pe singură voce ca raportor uh, din umbră de la ALDE. M-ar bucura ca noi să includem în recomandări niște propuneri uh, importante față de valorile noastre să subliniem rolul UE în uh, domeniile drepturilor omului, schimbărilor climatice, dezvoltării, statului de drept, dreptul umanitar. Să vreau să vă atrag atenția asupra numirii uh, celui mai bun candidat uh, pentru postul de secretar general și noi trebuie să fim atenți și la echilibru de gen la ONU, deci e important să uh, uh, vorbim în recomandări de susținerea noastră pentru reformă a structurii Consiliului de Securitate a ONU care să reflecte mai bine noile realități mondiale și provocările prezente și viitoare la adresa securității. Mulțumesc! Thank you, Chair. Um, I'm... Următorul vorbitor, mulțumesc. Înlocuiesc pe doamna Lohbiller, care vrea să felicite pe raportor. Grupul nostru își dorește și revitalizarea grupului de lucru UE ONU. Uh, sperăm că va fi și un succes. Uh, colega mea ar avea trei puncte pe care le-a dorit menționate. În primul rând, după cum a spus deja un coleg, că anul acesta se va alege un nou secretar general al ONU și sperăm că Consiliul să aibă succes cu anumite propuneri de reformă pentru alegerea secretarului general, deci uh, inclusiv uh, cu candidați femei. Ar fi o schimbare în istoria ONU. În al doilea rând, adunarea generală ONU un nou grup de lucru privitor la dezarmarea nucleară a fost înființat și facem apel la statele membre UE să susțină activ uh, acest grup de lucru. Și, în final, ne dezamăgește faptul că statele membre UE nu au contribuit mai concret la misiunile de pace ale ONU și la summitul uh, pe această temă din 2015 în acest domeniu suntem în urmă în altor regiuni și trebuie să recuperăm întârzirea. Mulțumesc. Din nou, intervenție fără microfon. Probabil are cuvântul domnul Covace în încheiere. Poate să susținem oficial un candidat uh, din Bulgaria, nu? Pentru rolul de secretar general, să spunem oficial deja. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, trebuie să fim atenți la echilibru de gen, la alegerile pentru nou secretar general ONU. Sper să fie un criteriu important de selecție. Mulțumesc raportorilor din umbră. Ne vom întâlni și vom discuta uh, amendamentele și cu siguranță vom putea găsi compromisuri de calitate ca să vorbim într-un singur glas după cum spuneam, și să recomandăm Consiliului să dea curs recomandărilor Parlamentului European. Toate punctele menționate de colegii mei sunt valoroase. Dezarmarea nucleară, misiuni de menținere a păcii, drepturile omului, statul de drept, schimbările climatice și așa mai departe și voi avea plăcerea să accept sugestiile lor pe durata negocierilor. Mulțumesc!